și este arogant uh, să spună că um, monumente culturale din uh, Iran pot fi o țintă uh, militară um, legitimă. Statele Unite au un guvern uh, foarte mare pentru uh, armată și trebuie să folosească undeva. Domnule înalt reprezentant, dragi colegi, Iranul și Irakul fac parte dintr-un peisaj mai uh, amplu care se dezvoltă în uh, vecinătatea noastră. Vedem regim totalitare din ce în ce mai agresive și mai mult amestec și mai multă stabilizare. Vedem asta în Sud, în Libia și Siria, în Orientul Mijlociu, Iran și Irak, în uh, Marea Nordului, în apropierea Rusiei. Au un Puterea anumitor state crește și scade influența vestică. Trebuie să vedem că și Statele Unite își diminuează prezența în regiune și invită NATO și UE să fie mai prezenți. Până acum, uh, în Uniunea Europeană vorbim uh, doar despre autonomia noastră și nu prea suntem în stare să dăm dovadă de autonomie strategică. Și asta nu poate decât accelera haosul în vecinătatea noastră. Domnule alt reprezentat, la audierea din AFET ați spus că vreți să, că dacă Uniunea Europeană vrea să fie un actor global, trebuie să poată aduce stabilitate în regiunea sa. E momentul să implementăm acest deziderat. Mulțumesc. Acum domnul Santos. Doamna Santos. O início deste ano no Médio Oriente ficou marcado pela ação. Mulțumesc. Acțiunea unilaterală și irresponsabilă um, a Statelor Unite care a dus la decesia lui Suleimani a fost o eroare monumentală, monumentală, precum și denunțarea acordului nuclear cu Iranul. Trebuie să ne întrebăm de ce, dar uh, nu asta e cel mai urgent. Um, Țintirea avionului uh, uh, ucrainean de către Iran a făcut să crească și mai mult tensiunea în zonă. Uh, trebuie să promovăm dialogul pentru a liniști tensiunile uh, și uh, trebuie să cerem Iranului să uh, nu mai uh, reacționeze în forță împotriva celor care manifestă. Uh, Uh, importanța geopolitică și faptul că momentul este extrem de delicat uh, nu trebuie să ne facă să ezităm. De aceea, mandatul domnului înalt reprezentant trebuie să fie consolidat și trebuie să încercăm să salvăm acordul nuclear cu Iranul. Un acord care um, a sosit după prea mult timp, dar care este necesar pentru întreaga lume. Uh, Uniunea Europeană trebuie să fie unită și determinată pentru a-l apăra. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum domnul Asmani. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Ultimele evenimente din Iran și Irak ne arată cât de fragilă este stabilitatea lumii și niciodată nu suntem prea departe de o escaladare a tensiunii. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană trebuie să-și combine aturile pentru a proteja interesele globale. Trebuie să vorbim cu o singură voce și să întărim capacitățile noastre militare. E bine că Uniunea Europeană dorește să mențină acordul nuclear, însă trebuie să atragem atenția Iranului. Pentru că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție fermă pentru a proteja drepturile omului pentru cetățenii iranieni. Vreau să îl rog pe înaltul reprezentant să-și dubleze eforturile și să înceapă un dialog între Statele Unite și Iran. Este singura soluție în această situație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Butikofer, un minut. Thank you, President. High Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule înalt reprezentant, permiteți-mi să încep într-o notă realistă. Mâna noastră europeană este slabă în acest conflict. Rolul nostru este um, mic. Însă dacă vrem să luăm în serios responsabilitatea noastră, trebuie să rămânem uniți și trebuie să ne coordonăm bine, iar coordonarea ar trebui să fie în mâna înaltului reprezentant, pentru că este responsabilitatea sa. Vrem să apărăm acordul nuclear, dar în același timp uh, trebuie să um, fim uh, foarte fermi în ceea ce privește agresiunea iraniană în alte domenii de politici. Cum putem menține în viață acest acord nuclear? Nu dacă nu insistăm în uh, include elemente care să facă funcțional astfel încât Iranul chiar să devină un partener. Și ultimul element pe care doresc să-l subliniez este că sunt multe, mulți nori negri și un semnal de speranță și anume angajamentul cetățenilor iranieni și mai de curând și cel al celor irakieni. Și cred că e nevoie să dăm dovadă de solidaritate față de aceștia. Mulțumesc. Urmează acum doamna Kemper. I'm sorry. Păi I'm sorry, it's my mistake. Sorry. Îmi pare rău. pare rău, este domnul Mayer și după aceea doamna Kempa. A fost greșeala mea. Îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Deci, ceea ce asistăm aici este un fel de dovadă de mm, cine are mușchii mai mari aici, de ambele părți. Ambele părți au motive să se comporte așa. Nici măcar democrației nu critică uciderea acestui presupus terorist, iar în uh, Iran regimul vrea ca oamenii din stradă să fie liniștiți și ceea ce au și reușit cu atacul asupra americanilor, au avut însă ghinion prin faptul că au doborât uh, pas neintenționat acest avion de uh, pasageri. Însă au de a face cu uh, demonstranți. Americanilor le place această mână foarte împotriva teroriștilor și ar trebui să facem și noi același lucru. Regimul iranian, pe de altă parte, are nevoie de solidaritatea uh, propriei populații pentru că altfel nu are cum uh, să se mențină. Mulțumesc, domnule Mayer. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Butikofer? Da, vă rog, aveți cuvântul. Domnule Mayer, tocmai ați spus în legătură cu doborârea acordul, uh, avionului ucrainean și ați vorbit de ghinion. Uh, nu vreți să vă cereți scuze pentru alegerea acestei uh, formulări față de victime, pentru că nu se poate vorbi de doborârea unui avion ca ghinion. Domnule Butikofer, probabil că ar trebui să ascultați mai bine, pentru că eu am spus că Iranul a afirmat că a fost uh, un uh, ghinion doborârea acestui uh, avion. Mulțumesc și acum doamna Kempa, un minut. Bardzo dziękuję. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, situația este gravă. Dar cred că ea nu justifică să se spună aici că E vorba de aroganță. Uniunea Europeană dispune de multe instrumente, are o serie întreagă de posibilități, nu doar uh, diplomatice. Mă gândesc aici la instrumentele de ajutor pentru dezvoltare sau de ajutor umanitar. Misiuni militare, mai ales NATO și uh, ale aliaților săi, uh, Uh, se află în Irak. Este irresponsabil să se ceară ca aceștia să părăsească Irakul. Irakul are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de stabilitate. Este o țară uh, în care islamiștii uh, au uh, care, care încearcă să scape de islamiști, să nu uităm uh, uh, situația uh, populației azide și creștine acolo este foarte dificilă. Uh, aceste apeluri, aceste critici, aceste cuvinte în legătură cu aroganța americanilor nu sunt, cred, potrivite. Uh, Uniunea Europeană um, are influență în regiune și trebuie să o folosească. Thank you very much. Mulțumesc și acum urmează domnul Botenga. Oui, merci, Donald. Mulțumesc. Donald Trump uh, ne sperie. Se pare că, în primul rând, îi sperie pe cetățenii europeni, pe Twitter, uh, patru zile uh, s-a menținut la top uh, hashtagul al treilea război mondial și dumneavoastră nu condamnați acțiunea ilegală a acestui președinte. În al doilea rând, Europa trebuie să facă mai mult. Știți că statele europene au intervenit în Irak, în Afganistan, în Siria, în Libia. Am văzut succesul, mă rog, dezastrul Uh, pe care l-am avut. Vreți și mai mult dezastru? De acest fel, uh, trebuie să fim realiști, să știm pe ce planetă trăim. Dacă vrem într-adevăr să-i asigurăm pe cetățenii noștri, să uh, vedem ce se întâmplă la NATO, care ne duce într-o astfel de logică militară. Dacă vrem să uh, îi ajutăm pe irachieni să respectăm decizia Parlamentului care cere retragerea trupelor străine și dacă dorim să ajutăm Iranul, atunci să punem capăt sancțiunilor economice care distrug sănătatea economiei și a populației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Paten, un minut. Before Christmas, I told this... Înainte de Crăciun am spus acestui Parlament că acordul nuclear cu Iranul e mort și că avem nevoie urgentă de un plan B. Domnul Borel, în alt reprezentant, domnule Borel, domnule alt reprezentant, nu mi-e o plăcere să spun asta, dar am avut dreptate și Uniunea Europeană trebuie să se trezească. Acordul nuclear cu Iranul nu garantează pacea și securitatea, ba acum chiar din potrivă. Statele Unite au părăsit acordul. Iranul uh, și-a reînceput, uh, și-a re redemarat uh, aparatele de separare a uraniului. Um, singura modalitate pentru ca uh, arme nucleare să nu existe în Iran, uh, de a reveni la comerț și la drepturile omului, este uh, să uh, ne găsim prieteni la Washington, nu în Iran. Un plan B trebuie să includă acordul Iranului uh, să nu mai sprijine atacuri împotriva americanilor. Apoi, uh, Uh, statele, uh, Uniunea Europeană trebuie să, poate să continue să fac ce, facă ce face mai bine. Comerț. Doar Statele Unite au resursele, relațiile și puterea de a oferi o alternativă de succes la acordul nuclear cu Iranul și pacea în regiune. Thank you now for one minute. Mulțumesc. Urmează acum domnul Tobe un minut. Holman, höga reprezentanten. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. Iranul a doborât un avion al unei linii aeriene comerciale și toți pasagerii au murit împreună cu echipajul. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile lor și prietenii lor. 17 victime au fost suedezi. Condamn această doborâre cu fermitate și ar trebui cerute despăgubiri uh, complete. Familiile au dreptul la aceste despăgubiri și daune. Se protestează împotriva regimului din Iran, iar în momentul de față, Uniunea Europeană trebuie să susțină forțele democratice din această țară. Mulțumesc! Acum urmează doamna Guteland. Mulțumesc! Domnule înalt reprezentant, Securitatea în Iran și în Irak sunt în pericol astăzi. A, riscăm să ajungem la un adevărat război și războiul declarațiilor între Iran și Statele Unite au ajuns la un stadiu foarte grav. Ar trebui să avem propria noastră politică față de Iran noi trebuie să spunem că ne dorim un viitor pașnic, democratic, un viitor al drepturilor omului și al respectării acordului nuclear. Săptămâna trecută, un avion s-a prăbușit, 186 de pasageri au murit și E clar care sunt cauzele acestei tragedii. Escaladarea violențelor. 17 pasageri aveau legătură cu Suedia sau erau pasageri suedezi. Printre victime se aflau și tineri, copii. Trebuie să cerem neapărat o anchetă transparentă, iar țările afectate să se implice apropiații victimelor trebuie să știe ce s-a întâmplat și să primească o compensație, să știe exact de ce s-a întâmplat această tragedie. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut, doamna Porit. Domnule Borel, Având în vedere tensiunile între Iran, uh, Statele Unite și Regatul Unit, Uniunea Europeană trebuie să fie mediatoare. Având în vedere, în, în discuțiile cu Iranul, trebuie să aveți în minte protecția cetățenilor europeni. Mai mulți cetățeni europeni uh, sunt deținuți ilegal în Iran, inclusiv uh, Nazadin Zilal Ilakif din regiunea mea, care e în închisoare de patru ani. Um, modul în care a fost tratată este o dovadă de diplomație uh, cu ostatici din partea Iranului. Vă cer să acceptați invitația mea să vă întâlniți cu mine și membrii ai familiilor uh, cetățenilor care sunt deținuți în Iran și care vă cer să îi puneți pe locul întâi. Viețile europenilor nu sunt monedă de schimb. Trebuie să fie sigur să se călătorească în Iran și acest lucru trebuie să facă parte din orice acord actual sau viitor cu această țară. Mulțumesc și acum urmează doamna Grigorova. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Regimul iranian a omorât manifestanți pașnici și a susținut grupuri teroriste. Aceste grupuri au provocat violența și aceasta va avea consecințe internaționale. Strategia europeană nu va putea însă schimba situația. Libia, Irak, Afganistan, lista intervențiilor eșuate este nesfârșită. Schimbarea uh, regimului uh, este cea mai ușoară soluție. Uniunea Europeană trebuie să arate acest lucru cu claritate omologilor americani. Ce trebuie să facem pentru aceste regiuni instabile? E nevoie de acorduri uh, comerciale și de tot felul. Domnule Borel, trebuie să arătați Statelor Unite că Uniunea Europeană nu va susține o intervenție militară în Iran. Susținem intervenții pașnice și o cooperare pentru securitate și economică care să se bazeze pe drepturile omului și pe libertăți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Sardone, un minut. Sulla crizi tra stati... În ceea ce privește criza între Statele Unite și Iran, violențele din Irak, Europa a dat dovadă că nu este unită uneori a exprimat uh, poziții chiar apropiate Iranului, doar pentru a-l contrazice pe um, uh, Trump. Suleimani a fost uh, sacrificat ca un erou uh, în unele situații, chiar și în Europa. Și apoi am asistat la dobărârea unui avion care a dus la moartea tuturor pasagerilor. De, as- toate acestea datorită unei presup unui presupus atentat care ar fi urmat asupra ambasadei americane uh, de la Bagdad. Și sute de oameni uh, au fost victime în Iran uh, a, a represaliilor la adresa demonstrațiilor, a tratamentului femeilor și așa mai departe. Nu avem nevoie de o Uniune Europeană model Mogherini care nu a denunțat dictatura și infernul care era acolo. Avem nevoie de poziții clare și revenirea democrației. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Culoglu, un minut. Domnule Borelli, am fost surprins de intervenția dumneavoastră pentru că v-a scăpat ceva. Cine s-a retras primul din acordul nuclear? Domnul Trump. Cine l-a asasinat pe domnul Soleimani? Trump. Cine consolidează lucrurile cu aceste asasinări? Cine consolidează poziția extremiștilor? Domnul Trump. Am avut privilegiul neplă- neplăcut să vin dintr-o țară din Uniunea Europeană, singura care a sprijinit deschis asasinatul acesta, cu excepția domnului Netanyahu și a domnului Johnson, sigur. Ce vreau să vă spun este că sigur că Trebuie să exercităm presiune asupra Iranului pentru a respecta acordul și pentru libertăți democratice. Dar trebuie să facem presiuni și critici și la adresa Statelor Unite. Dacă nu, domnul Trump va considera că poate face ce vrea, domnule Borel. Mulțumesc. Un minut, domnul Mandel. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Patru gânduri scurte în acest un minut alocat. În primul rând, ce deosebește SUA de Iran? Ce este Iranul? Ce înseamnă acordul nuclear pentru noi astăzi? Și ce poate face Uniunea Europeană? SUA este o democrație străveche care funcționează. Iranul este un stat totalitar care mereu și mereu se face vinovat de rănirea drepturilor omului. Sunt surprins că și în această instituție populiștii de stânga și de dreapta um, pun egal între cele două. Avem acordul nuclear. Acordul nuclear este foarte important ca să preîntâmpinăm Iranul să nu aibă arme nucleare și acum oferă și un mecanism de soluționare a litigiilor pe care trebuie să-l avem în vedere. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană face ceea ce uh, a propus ministrul de afaceri externe austriac, și anume să facem o diplomație între SUA și Iran, o diplomație de intermediere, pentru că e mai bine să vorbești decât să tragi cu arma de foc. Și deci, uh, care să fie locul cel mai bun pentru negocieri? Domnule Borel, noi trebuie să consolidăm Uniunea Europeană în ceea ce privește eficiența sa, pentru siguranța și securitatea noastră. Mulțumesc! Thank you, no. Mulțumim foarte mult. Un minut, domnul Köster. Responsabil principal pentru situația de acum din Orientul uh, Mijlociu este dictatura Ayatollahului. Comandantul Soleimani a planificat foarte multe atentate și a încurajat multe atentate. El a fost cel care s-a făcut responsabil de uh, Uh, violența la adresa protestatarilor din Iran, care în ultimii ani au militat pentru democrație și pentru libertate și au ieșit în stradă. Regimul iranian este homofob și antisemit. Distrugerea Israelului este obiectivul său clar exprimat, iar noi, europenii, trebuie să contracarăm asta cu fermitate. Uciderea lui Soleimani este cu semnul întrebării, într-adevăr, în ceea ce privește dreptul popoarelor și a exacerbat situația conflictului. Acum a sosit momentul diplomației, trebuie să salvăm acordul nuclear, iar guvernul Trump trebuie să soluționeze conflictele multilaterale. Noi suntem de partea protestatarilor, celor care cer un Iran secular pentru, uh, pentru cei care își riscă viața pentru democrație și drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut, domnul Gheta. De, de Înainte de a ne pune întrebarea ce să facem, haideți să vedem care e realitatea pe teren în Orientul Mijlociu. Astăzi Iranul, regimul său este contestat la el acasă și în Irak și pe de altă parte uh, discreditarea continuă. Această teocrație uh, dă înapoi și asta slăbește uh, Siria, iar Rusia uh, se găsește singură astăzi pe frontul oriental uh, mijlociu, în contextul în care, în contextul în care pierde uh, Libia. Uh, ce să facem astăzi? Noi, Uniunea Europeană, doamna președinte, întrerupe, nu există traducere. Abo, se, se donc, dezolat. Da, vă rog frumos să repetați, mă scuzați, spune doamna președinte. Avem microfon, avem traducere acum? Da, e în regulă? Foarte bine. Atunci o iau de la capăt. Înainte de a ne pune întrebarea ce facem, haideți să vedem care e realitatea. În Orientul Mijlociu, acum Orient, uh, Iranul este contestat în interior, dar și în Irak și tragedia cu Boeingul din Ucraina a discreditat acest regim uh, peste tot, chiar și acasă regimul teocratic uh, dă înapoi. Siria este slăbită și Rusia este singura astăzi în Orientul Mijlociu, pe când pare să fie pierdută și în Libia. Ce se poate face astăzi? Ce poate să facă UE? Nu va convinge pe nimeni să-și schimbe uh, cursul. Fără o apărare și diplomație comune nu poate să, re- să, să rezolve criția, da, uh, criza, dar nu trebuie să renunțe la compromisul nuclear. Bashar al-Assad trebuie să înțeleagă că trebuie neapărat să caute un compromis uh, politic, la fel ca și Rusia, care dacă nu face compromis, uh, s-ar putea să eșueze în Mediterana. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Han are un minut. Dragi colege, dragi colegi, a asasinat țintit oameni este barbarie. La fel și amenințarea cu distrugerea culturii și a orașelor. Asasinarea lui Soleimani încalcă dreptul internațional. Asta trebuie spus cu vehemență. Noi, europenii, am devenit, uh, am de, devenit din experți în război și experți în pace. Și noi știm că politica um, eșuează dacă uh, nu se bazează pe valori. Este foarte bine să discutăm constructiv. Este foarte bine să reușim să semnăm acorduri și înțelegeri, mai ales în ceea ce privește conflictul din Orientul uh, Mijlociu și în ceea ce privește acordul nuclear cu Iranul. Nu contează America First sau altcineva pe locul întâi. Contează să fim împreună, noi, acum, unii cu alții, pentru că nu putem să dăm uitării învățămintele trecutului. Avem nevoie de peace rooms, nu war rooms. Locul pe, locuri pentru pace, nu locuri pentru război. Trebuie să ne bazăm pe valori comune și să țintim uh, înspre obiective comune, mai ales în ceea ce privește chestiunile geostrategice, mediu, climă, pentru că uh, Timpul ne presează. Suntem puternici doar împreună, e adevărat pentru Uniunea Europeană și pentru relațiile transatlantice. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, will you accept a blue card? Mulțumim. Domnul Tomac, uh, vrea să vă adreseze o întrebare? Președintă, ați uh, spus că asasinarea lui Soleimani reprezintă un act uh, barbar. Considerați că este prea puțin pentru a Uh, lichida un terorist este un terorist după dumneavoastră soleimani sau nu? și acum treizeci de secunde pentru răspuns doamna han. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Eu sunt de părere că acest uh, act împotriva dreptului internațional a fost împotriva dreptului internațional și cred că acest în plenară noi nu avem un rol uh, judiciar. Nu ni se cuvine asta. Eu uh, m-am tot întrebat astăzi ascultând această discuție. Deci, în orice caz, este încălcat dreptul internațional și aceste lucruri trebuie rostite și interpretate ca atare. Thank you now for one minute, Mr. Mulțumesc. Și acum domnul Hakarainen, un minut. Arvoisa puhemies. Kiihkoi... Mulțumesc, doamnă președintă. Iranul este condus de islamiști și este principala amenințare în regiune. Iranul și-a dispersat soldații peste tot în regiune și asta a dus la distrugeri. Există două obiective pentru Iran, să obțină arma nucleară, nu va renunța cu nici chip, și, în al doilea rând, să distrugă Israelul. Prin urmare, folosirea armei nucleare este un risc foarte mare în regiune și Israelul nu o să aștepte cu brațele încrucișate să fie distruși cel mai înțelept ar fi ca Europa să nu se amestece la această situație actuală. Dar se pare că acest lucru nu e posibil. Când uh, petrolul se va fi terminat în această regiune, atunci o să rămână cămilele și totul se va liniști. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, doamna Zofco, acum. Sure. Mulțumesc, doamnă președinte. În prima săptămână a acestui nou an, cu toții am asistat la un lanț de evenimente cu tensiuni deosebite în Orientul Mijlociu. 3.000 de soldați din 19 state membre desfășurați în uh, Irak. Uh, situația din Irak și din Iran uh, este deosebit de îngrijorătoare și orice efort de descaladare dezescaladare trebuie să fie bine primit. Toate părțile trebuie să dea dovadă de reținere și să favorizeze dialogul E important să se acționeze canalele diplomatice și Uniunea Europeană trebuie să promoveze planul comun de acțiune și să-i convingă pe ceilalți de importanța acestor uh, măsuri. Uh, relația cu Irakul trebuie să fie una productivă și stabilă după ce uh, ISIS-ul și-a făcut de cap în uh, această țară, în sfârșit țara este în reconstrucție. Anul trecut m-am deplasat la Bragdad și pot să spun cu tristețe că această uh, pace fragilă pare să se fi evaporat astăzi. Trebuie prin toate canalele diplomatice să transmitem un mesaj dumneavoastră, dumneavoastră domnule reprezentant, înalt reprezentant, să faceți totul pentru a media în această situație atât de îngrijorătoare. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, uh, doamna Jones, un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președintă. Donald Trump acționează pripit și nu înțelege geopolitica și iată ce a declanșat după uciderea generalului Suleimani în Irak. Tensiunile nu se vor mai calma acum, după ce avionul ucrainean a fost doborât și condoleanțe celor care au pierdut uh, pe cineva drag. Aceste incidente se produc zi de zi, există proteste de zile în șir, există un limbaj foarte dur de ambele părți, inclusiv din partea primului nostru ministru din Regatul Unit. Statele Unite n-ar fi trebuit să se retragă din acordul nuclear cu Iranul. Johnson vrea să înlocuiască acest acord cu acordul Trump. Nu sunt de acord. E o situație foarte periculoasă de dragul protecției drepturilor omului la nivel global, mai ales pentru cei care se află în situații cele mai vulnerabile, femei și copii, trebuie să încercăm să uh, destindem puțin situația și vă invit să încercați să faceți acest lucru. Mulțumesc, domnul Groșel, acum un minut. <clears throat> Mulțumesc. Tensiunile dintre Iran și SUA pun uh, în pericol stabilitatea regională și locală. Indiferent uh, de rezultatul acestei crize, vizibilitatea Uniunii Europene este importantă. Ar trebui să facă mai multe pentru a soluționa criza, în așa fel încât acordul nuclear să rămână în viață. Oricare va fi rezultatul, va fi cu impact asupra noastră. Și dacă există o exacerbare um, a conflictului, atunci o vom resimți și noi, pentru că vom uh, primi valuri întregi de refugiați. Și, din nou, dacă tensiunile iau amploare, atunci Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol adecvat între SUA și Iran, pentru că orice soluție va fi cu impact asupra noastră. Și SUA și Iranul vor să fie un furnizor important de gaze naturale ceea ce va fi important pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Noi ne dorim să fim o societate fără carbon până în 2050, de aceea Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol în soluționarea conflictului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut, doamna Liții. Gentilii colegi. Dragi colegi, doamnă președinte, unda de instabilitate eh, produsă de moartea lui Soleimani a pus în evidență încă o dată cât de inadecvate sunt politicile externe ale UE, care nu poate decât să se mulțumească cu bună voință, foarte puțin eh, eficientă în astfel de situații. Domnule Borel, nu vorbesc despre dumneavoastră sau despre profesionalismul dumneavoastră și mă gândesc la contextul în care UE eh, se mișcă. E vorba de cadrul juridic. Uh, Economia uh, din Irana este în colaps și în, în uh, dăborârea vengiului ucrainian în care au pierdut 170 de persoane în condițiile în care ambasadorul uh, Regatului Unit a fost uh, Um, a fost arestat în manifestații și multe alte lucruri arată instabilitatea situației. Unde este politica geopolitică promisă de Comisia doamnei uh, von der Leyen? Von der Leyen este foarte importantă dezescaladarea. Am vorbit despre Iran și despre Irak și folosind uh, dialogul și diplomația și căutarea soluției politice pe care și eu mi le doresc, tot facem acest lucru, dar nu se întâmplă nimic și totul se termină cu o declarație comună. Iar doamna von der Leyen nu a dat o declarație privind moartea lui Soleimani decât la numai două zile după ce s-a petrecut acest asasinat. Doamna este întreruptă, întrerupă. Uh, trebuie să vă opresc uh, pentru că nu aveți decât un minut. Urmează acum domnul Lewandowski. Yeah. Mulțumesc. Acordul nuclear cu Iranul a fost victoria unei diplomații a răbdării. Războiul, victimele, înseamnă mereu un eșec al diplomației. Deci uh, ar trebui în continuare să avem o strategie împotriva proliferării, spunând că este mai ușor uh, să preîntâmpine apariția armelor decât să recurgi la dezarmare. Dar, iată, președintele Trump nu a fost descurajat de experiența cu Corea de Nord și a ales o altă cale. Cu atât mai mare este răspunderea noastră în această regiune. Înțelegem că Iranul este o țară de teroriști. Nu, este o țară cu o societate tânără, 80 de milioane de oameni. Am învățat asta când am fost șeful delegației UE pentru Iran, preț de 5 ani. Sunt oameni care vor să-și trăiască viața și nu neapărat după cum le dictează Ayatollahul. Este un rezervor de cooperare pașnică acolo și ar trebui să fie obiectivul nostru strategic. Mulțumesc. Mulțumim. Un minut, domnul Benifei. Grație, Mulțumesc, doamnă președintă. Escaladarea situației dintre Iran și Statele Unite pentru uciderea generalului Suleiman nu e o veste bună. Uh, sunt multe lucruri de făcut. Acordul privind nuclearul a fost principalul rezultat al politicii externe în ultimii ani și după ani de rapoarte tensionate, țările au reușit să negocieze. Trump consideră că articolul acesta este mort, dar noi credem că nu, trebuie respectat, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule înalt reprezentant, uh, vineri la Consiliul de Afaceri Extraordinare. Să nu uităm și pe cetățenii iranieni care de luni de zile ies deja în stradă datorită uh, sancțiunilor americane, datorită situației economice dificile ce s-a întâmplat în ultimele zile, inclusiv avionul doborât, n-au făcut decât să agraveze situația. Deheranul trebuie să oprească violențele, să-și ascultă poporul către protecția drepturilor omului să se îndrepte și asta e posibil dacă uh, doresc și asta trebuie să fie posibil dacă doresc un dialog cu noi. Mulțumesc! Domnul Bonfrisco, acum un minut. Se, signora președinte, gregio alt... Mulțumesc foarte mult, stimată în altă prezentanță, dragi colegi. Iranienii și irachienii simt niște lucruri astăzi, dincolo de religia lor, dincolo uh, de alte apartenențe. E vorba de faptul că nu au deloc uh, încredere în guvernele lor, își doresc pace, își doresc stabilitate și vedem asta în protestele din uh, Iran, care au avut o chiar și în noiembrie, deseori uh, fără ca comunitatea occidentală să reacționeze și am văzut ce s-a întâmplat și în anii 70 și câte victime au fost. Aceste drepturi trebuie noi să le propășim și să nu mă vorbim despre acele miliarde de euro ă, europeni care au încercat în mod umanitar să sprijine toate aceste persoane. Unde au având în vedere Domn, domnul Maiorino, ce s-a întâmplat în Irak și în Irak e grav, e periculos. Uniunea trebuie să rămână unită și hotărâtă. De aceea există niște lucruri care trebuie să fie spuse foarte clar. Uciderea generalului Suleimani de către Statele Unite a fost un act de nebunie care trebuie condamnat care consolidează până la urmă poziția celor care nu doresc democrație. Și ce nu trebuie să facem noi acum, greșeala pe care să nu o comitem, este să uh, aruncăm, să renunțăm la acordul privind armele nucleare. Uh, e mai important, chiar mai important decât înainte, cum a spus domnul înalt reprezentant. Pentru noi este o zonă testelor Atât în Irak cât și în Iran există și o societate civilă care cere transparență, dezvoltare, democrație. Trebuie să oferim sprijin acelor oameni. Trebuie să susținem dialogul diplomatic și politic și trebuie să evităm o escaladare a situației pe care nimeni nu și-o dorește. Mulțumesc! Un minut și jumătate, domnul Picula. Thank you. Mulțumesc. Aș dori să exprim condoleanțe familiilor celor care au fost asasinați în uh, avionul care a fost uh, doborât la sol. Se știe numărul victimelor, câte au fost și principalul mesaj este că ar trebui să ne abținem de la acțiune unilaterală, deoarece consecințele pot să fie extrem de dure. Uciderea lui Soleimani a deschis o cutie a Pandorei cu consecințe greu de prevăzut. Și sper ca ultimele știri pe care le-am auzit cu privire la retragerea trupelor americane din Iran, din Irak, mă scuzați, să nu fie o cauză a unor conflicte ulterioare. Uniunea Europeană trebuie să fie proactivă, trebuie să sugereze soluții diplomatice. Obiectivul ar trebui să fie acela de a determina Iranul să, uh, să respecte toate prevederile din acordul nuclear ar trebui să oprească violența la adresa tuturor demonstranților. În orice caz, ar trebui să deschidem discuțiile cu privire la cooperarea transatlantică pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim! În ceea ce privește procedura intervențiilor spontane, am primit foarte multe solicitări. Voi limita numărul uh, la câțiva vorbitori pe grup politic. Începem cu domnul Zver, un minut. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Mulți ani de zile am urmărit uh, uh, opoziția iraniană și lupta sa pentru democrație și libertate. În Parlamentul European, de mai multe ori ne-am concentrat atenția asupra sorții opoziției din Iran. Cu toate acestea, politica noastră externă pare să fie un pic uh, diferită uh, față de opoziția din Iran. Uh, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să fie mai apropiată de poziția NATO și nu să încerce să medieze între Statele Unite și Iranul adică între țara libertății și o țară unde mulți au fost uciși, au fost întemnițați și unde demonstranții sunt uh, atacați violent, unde avioanele sunt doborâte, etc. Nu trebuie să negociem între aceste două uh, părți, ci cer uh, domnului Borel ca Uniunea Europeană să-și redefinească poziția față de Iran. Urmează domnul Hașel un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să facem eforturi pentru a liniști situația și pentru a contribui la eliminarea tensiunilor în regiune. Am văzut ce s-a întâmplat cu moartea generalului Sulemani. Indiferent cine a fost, Trebuie să înțelegem că acest lucru a dus la escaladarea situației și la situația ulterioară. Trebuie să adresăm cuvinte critice și Statelor Unite, dar trebuie să fim parteneri și cu alte țări. Trebuie să facem toate eforturile posibile pentru a avea relații bune cu Statele Unite și cu alți actori. Trebuie să sprijinim continuarea acestui acord nuclear, pentru că orice creștere a tensiunilor uh, ar putea duce la război și nimeni nu-și dorește asta. Mulțumesc, domnul Austrevicius, acum. ce? Mulțumesc. Regimul iranian merită o serie de sancțiuni pentru acțiunile sângeroase la adresa propriului popor care a ieșit în stradă pentru a protesta, la fel și pentru crimele de război care au dus uh, la uh, faptul că un avion uh, a fost sacrificat astfel. E vorba și de rolul societății civile și al opoziției în această țară. A rămâne silențios și inactiv înseamnă să încurajăm regimul să comită alte asemenea fapte și să ducă la instabilitate în regiune. Haideți să recunoaștem că Uniunea Europeană a făcut câteva greșeli față de Iran. Am avut niște așteptări prea optimiste și ar trebui să avem o linie politică mai comprehensivă. Mulțumesc! Mulțumim! Un minut, doamna Conecna paní předsedající vážené kolegyně. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, dragi colegi. Trebuie să înțelegem aici, în acest Parlament, că politica internațională nu este un uh, meci de fotbal. Nu putem să ne comportăm astfel, chibițând uh, propria noastră echipă doar. În dreptul internațional tre- nu trebuie să fie dublu standard, nu trebuie să ne fie teamă să criticăm pe cine, oricine, uh, încalcă regulile și dreptul. Este foarte clar că uh, Iranul a încălcat dreptul internațional, acest lucru este foarte clar și asta trebuie condamnat. Noi aici în Parlament nu avem sarcina de a apăra Iranul sau de a critica Statele Unite sau de a le apăra. Trebuie să vorbim aici numai în lumina dreptului uh, internațional. Anul 2020 n-a început uh, bine. Uh, fără a re, aduce încrederea în dreptul internațional, nu o să mergem uh, nicăieri. Suntem uh, la o răscruce, dar nu între uh, Statele Unite și Iran, ci între dreptul internațional și pur și simplu haos. Acesta este adevărul. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să mă plâng biroului Parlamentului pentru că Ni se interzice să afișăm stegulețe în uh, această încăpere. Este inacceptabil. Acum, despre Iran. Acordul nuclear este rezultatul bun al diplomației europene, dar tot acest rău care se petrece acum în Orientul Mijlociu este din cauza politicii agresive a SUA. SUA a ignorat legislația internațională, a comis uh, atacuri teroriste asupra politicienilor altor state. Fac un apel la Uniunea Europeană să condamne aceste atentate, atacuri teroriste americane, așa cum uh, condamnăm atacurile teroriste ale altor state. Și vă rog frumos să vă țineți departe de aceste aventuri însângerate ale SUA. Mulțumesc. Un minut, domnul Băsescu.

mizăm pe solidaritatea noastră. nu știu dacă vom reuși să rămânem solidari până la sfârșit în condițiile în care un guvern terorist este partenerul nostru în acest acord nuclear. vă mulțumesc. aguilar un minut. Stimate domnule înalt reprezentant Borel, domnule președinte, cele 176 de victime ale unui avion care a fost doborât de o rachetă uh, iraniană duc la această reacție. Tragedia se răutățește când știm că iranienii recunosc adevărul după ce primul ministru canadian a făcut public această știre dar lucrurile se pot înrăutăți și mai mult. 18 dintre victime erau din Europa, restul sau o mare parte erau canadieni, dar mulți erau și iranieni. Deci există manifestații și în Iran care sunt reprimite dur cu mulți morți, așa cum am văzut în ultimele luni. Nu există internet. În plus, există amenințarea de a anula definitiv acordul nuclear din 2015. Nu ne putem permite riscul unui război iminent în regiune, deci trebuie să sprijinim eforturile diplomatice pe care dumneavoastră le conduceți. Dumneavoastră conduceți diplomația europeană pentru ca Uniunea Europeană să facă tot ce poate face pentru a evita această situație. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Iordanov. Госпожо председател, господин Борел, Ако разумният подход не успее, Mulțumesc foarte mult. Dacă bunul simț nu va triumfa și dacă calmarea tensiunilor nu uh, se va petrece, avem noi oare astăzi un alt plan de acțiune? Avem nevoie de un plan B. Nu este suficient să exprimăm condoleanțe către familiile uh, și uh, apropiații victimelor din uh, avionul uh, doborât. Trebuie foarte clar să spunem acestui regim dictatorial că dacă va continua tot așa, va exista o altă ripostă, iar aceasta va fi încă o dată poate o nouă furtună în deșert. Populația din Iran astăzi uh, se uh, manifestă mult mai activ astăzi împotriva regimului decât o facem noi astăzi, acum. A primit momentul să-i sprijinim pe aceștia. americanismul de care se uh, aude chiar și aici, în această aulă, nu numai că amenință Statele Unite, ne amenință pe noi înșine aici, în Europa. Trebuie să rămânem alături de americani. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului înalt reprezentant Borel. Vă mulțumesc. Bun, s a été un... Am auzit diferite puncte de vedere, foarte interesante toate și diferite între ele. Dacă ar trebui să spun cuiva care este poziția Parlamentului după ce v-am ascultat intervențiile, n-aș ști ce să spun. Pentru că variază de la alb-alb la cel mai negru-negru. Eh, sunt niște poziții foarte diferite față de o situație cu care sunteți de acord cu toții că este o criză. Și este un lucru foarte periculos pentru noi toți. Voiam să vă spun că nimeni n-a abandonat SCPOA. Nimeni n-a abandonat acest acord. Nu eu cred că DCPOA este esențial pentru securitatea noastră și trebuie să fie păstrat, ci Consiliul de Afaceri Externe și cei trei miniștri, E3, sunt cei care au acest punct de vedere. Știu că există oarecare contradicție între scrisoarea pe care am primit-o, primită din partea ministrului britanic de afaceri externe, și poziția primului ministru britanic care spune ceva diferit față de scrisoarea pe care am citit-o, însă pentru mine ce contează este scrisoarea, fiindcă e un document oficial care trebuie să stea până la urmă la baza acțiunilor mele. Ministrul britanic spune că acțiunile pe care le propun sunt să nu abandonăm acordul și să înlocuim acordul Obama cu acordul Trump. Se spune că doresc ca acest acord să rămână în picioare și ce doresc este să folosească acest mecanism pentru a avea o pârghie de intervenție în fața Iranului. Deci nu, nici vorbă, nimeni n-a abandonat acordul. Agenția pentru, Internațională pentru Energie continuă să monitorizeze și să inspecteze activitățile nucleare din Iran. Să nu uităm că acest acord este înscris în rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Nu e o hârtie pe care au scris-o europeni într-o seară. E un acord care a fost încheiat după eforturi de 10 ani și care a fost aprobat printr-o rezoluție ONU, pe care nimeni n-a anulat-o. E în continuare valabilă. Deci nu mă acuzați pe mine, nu spuneți, domnule Borel, trebuie să vă răzgândiți. Eu sunt aici nu ca să exprim uh, care e poziția mea neapărat personală, ci ce după o lungă dezbatere, a hotărât Consiliul de Afaceri Externe și ce se spune în scrisoarea celor trei miniștri. Fără îndoială, suntem ferm angajați pentru a apăra suveranitatea Irakului și integritatea sa teritorială și ce este important în ceea ce privește controlul lor asupra politicilor externe Colegii din Consiliul de Afaceri Externe mi-au spus să fac tot ce pot, să folosesc toate instrumentele diplomatice, să vorbesc cu toată lumea pentru a găsi soluții politice la nivel regional. E o invitație pentru a păstra legătura cu guvernul irachian care este un guvern uh, ce încearcă să gestioneze situația, dar imediat după am păstrat legătura cu guvernul irachian, iar dacă este un guvern îngrijitor și luni ministrul irachian a fost aici pentru a se consulta politic cu secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă și am convenit că trebuie să facem mai multe și cineva m-a întrebat cine poate face mai mult, cum prin dezvoltarea acordului de asociere pe care l-am semnat și care a fost ratificat și intrat în vigoare în 2018, E mare lucru că am făcut asta, că facem asta. Sunt multe posibilități, sunt multe de făcut. Avem o misiune pe care trebuie să o ducem la îndeplinire și acest acord de asociere deschide calea către multe relații economice, comerciale, de securitate și trebuie să hotărâm ce vrem să facem din punct de vedere al politicii de apărare și să vedem în care este misiunea pe care o avem. Trebuie să consolidăm lucrurile astfel încât să evităm dezmembrarea acestei țări. V-am ascultat și am înțeles că sunteți cu toții foarte preocupați de uh, consecințele dramatice care ar putea rezulta dintr-o criză similară în Irak similară cu ce s-a întâmplat în Siria. Și de aceea, în următoarele săptămâni sau zile, voi participa la consultări diplomatice cu irachienii, le vom oferi sprijinul și ajutorul nostru pentru a continua o reformare a proceselor în aceste țări, astfel încât să nu se piardă tot progresul care a fost uh, înregistrat în ultimii ani. Sunt multe lucruri de discutat cu privire la viitor, dar deocamdată un lucru e clar. Iranul nu este o putere nucleară în prezent datorită GCPOA și nu văd cum putem pune bazele unui acord alternativ acum. Chiar nu înțeleg cum. Toată lumea vorbește despre acest acord. Unii dintre dumneavoastră